Doamnelor și domnilor, haideți să începem ședința, întâlnirea parlamentară comună pe tema foarte importantă a energiei. Și acum voi trece la limba mea maternă și vă invit să ascultați interpretarea în 21 de limbi. A 22-a este limba poloneză, dar există interpretare și în polondeză. Nu, uh, nu avem malteză astăzi. Oh, deci puteți să folosiți căștile. Acum vă dau puțin timp să găsiți canalele. I can change to my mother tongue. Și apoi voi trece la limba poloneză. Doresc să vă urez tuturor bun venit. Doresc să-i ulez bun venit domnului Francisco Javier Rojo Garcia. Este președintele Senatului Spaniei. Acest eveniment este coorganizat de Parlamentul European și de, parla- și de președinția spaniolă. Doresc să urez bun venit tuturor deputaților uh, și senatorilor din parlamentele naționale și din uh, parlamentele țărilor, statelor candidate. Avem uh, doi vorbitori care ne vor ține discursuri. Domnul Lei Hancek de la Universitatea Kilbach și domnul Mark van den Voorde, care este profesor la Universitatea Erasmus din Rotterdam și la King's College London. Avem și reprezentanți uh, ai uh, instituțiilor europene, domnul uh, Marinu Ribe, secretar de stat pentru comerț, industrie și energie din Spania și ne bucurăm încă ne bucurăm de modul în care um, interacționăm uh, cu președinția Consiliului și se mai află alături de noi și domnul uh, Joachim Almunia, vicepreședinte al Comisiei Europene. Vă urez și dumneavoastră bun venit, domnule comisar. Deși vor lua parte la dezbatere mâine. Avem mulți consilieri și asistenți prezenți în sală, precum și vizitatori în Galeria pentru Public. Întotdeauna ne bucurăm că avem vizitatori în Galeria pentru Public, pentru că uh, astfel dus și pot să observe dezbaterile noastre, se află puțin mai sus decât uh, noi. Le mulțumesc pentru prezență și pentru vizita lor. Doamnelor și domnilor, Aș dori să subliniez încă o dată faptul că una dintre prioritățile președinției spaniole este o politică comună a energiei în Uniunea Europeană. Este un, uh, o prioritate foarte importantă pentru Uniunea Europeană și această întâlnire a fost organizată tocmai pentru a materializa această prioritate a președinției spaniole la întâlnirea de astăzi. Eu voi prezida dezbaterile împreună cu președintele Parlamentului Spaniol și doresc să-i mulțumesc foarte mult copreședintelui pentru modul în care ne-a ajutat să pregătim această întâlnire. Aceste întâlniri interparlamentare sunt foarte importante pentru că permit parlamentelor să se implice așa cum uh, prevede tratatul de la Lisabona. Întâlnirea noastră va dura două zile, astăzi și mâine. Ați primit cu toții programul uh, dezbaterilor. Aceste întâlniri interparlamentare în legătură cu viitorul politicii energetice a Uniunii, energetice a Uniunii Europene. Cum să uh, permitem acestei politici să se dezvolte, cum să oferim oportunități de afaceri uh, întreprinderilor și cum să ne asigurăm că luarea de decizii în Uniunea Europeană este consecventă. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor simți efectele pozitive ale deciziilor noastre. Oamenii au așteptări în legătură cu furnizarea de energie și așteaptă mult de la noi. De aceea trebuie să uh, răspundem acestor așteptări. Acum doresc să dau cuvântul uh, domnului președinte al Senatului Spaniei, domnul Francisco Javier Rojo García. Domnule președinte, vă rog să ne prezentați discursul dumneavoastră introductiv. Vă rog. Buenas tardes. Excelentísimo señor Bună ziua tuturor, domnule președinte al Parlamentului European, domnilor și domnilor deputați, parlamentari, mă bucur că am posibilitatea să mă adresez dumneavoastră aici, în aula Parlamentului European, în cadrul acestei întâlniri interparlamentare, care cred că va fi o bună ocazie de întâlnire a parlamentarilor din statele membre și din Parlamentul European pentru a discuta o temă foarte importantă și de actualitate și anume politica energetică în secolul 21. Întâlnirea noastră de astăzi dovedește încă o dată faptul că cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale este o realitate care a fost consolidată de mecanismele Tratatului de la Lisabona. Astăzi ne vom concentra pe o politică care va juca un rol esențial atât la nivel național cât și la nivel european. Trebuie să dovedim faptul că suntem capabili să re- reînnoim structurile de producție pentru ca Uniunea Europeană și toate statele membre să poată să devină economii competitive, inovante și mai ales durabile. Afirmații de acest gen până nu de mult erau considerate doar speranțe, dar nu mai sunt speranțe astăzi uh, pentru că au devenit urgențe. Trebuie să ținem cont la toate nivelurile luării de decizie faptul că trebuie să ne asumăm responsabilitățile în statele membre și în Uniunea Europeană. Trebuie împreună să creăm un spațiu comun în care să se garanteze o bunăstare maximă generațiilor viitoare și în acest context politica energetică este esențială. Putem să pornim de la această politică energetică pentru a construi politici de viitor care, pe termen scurt și mediu, vor permite economiilor noastre să iasă din uh, situația de stagnare din momentul de față sau de creștere economică foarte slabă. Și cât mai curând uh, sperăm să putem uh, să fim martorii unei creșteri economice um, mai importante și astfel economia noastră va fi echilibrată, durabilă și competitivă. În acest context este esențial ca instituțiile europene, eh, instituțiile și Parlamentul European și Parlamentele naționale împreună să structureze programe și măsuri energetice, energetice pentru a consolida competitivitatea, aprovizionarea cu energie și pentru a oferi economiilor eh, europene stabilitate, ținând cont de obiectivele pe termen termen scurt, mediu și lung. Acest element este fundamental. Primul obiectiv uh, este aceea de a spori interconexiunile energetice între statele membre pentru a crea o adevărată rețea transeuropeană a energiei pentru a consolida piața internă. Această rețea europeană solidă trebuie să fie um, acompaniată de măsuri, de proiecte de colaborare cu țările vecine și, în al doilea rând, cred că este indispensabil să se îmbunătățească eficiența energetică și să se promoveze sursele de energie ecologică pentru a reduce dependența noastră mm, de surse de energie din exterior, să sporim stabilitatea politică și să ne respectăm angajamentele în favoarea mediului. Energia, în trecut, a fost cauza multor conflicte și războaie. Energia este din ce în ce mai rară, este o resursă rară și de multe ori au existat conflicte între țări vecine în acest sens. Astăzi, eh, energiile ecologice deschid noi posibilități de colaborare și promovează pacea. Putem să promovăm o politică mm, europeană viguroasă în acest domeniu și profit de prezența parlamentarilor naționali aici pentru a insista pe aspectul fundamental reprezentat de programele naționale de acțiune, care trebuie să corespundă programului național și care trebuie să ne permită să avansăm cu toți în aceeași direcție pentru a atinge același obiectiv. Vechiul nostru continent, Europa, are noi speranțe și anume că secolul 21 va fi mai bun pentru toți europenii. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, avem responsabilități pe care trebuie să ni le asumăm și în parlamentele naționale și în Parlamentul European, trebuie să creăm o piață europeană a energiei sigură și eficientă, care să respecte mediul, să favorizeze folosirea energiilor regenerabile și care în același timp să ne ajute industria și să ne ajute cetățenii să prospere și să prospere într-o adevărată bunăstare Sper că aceste zile ne vor permite să discutăm, dar și să acționăm pentru ca într-un viitor apropiat obiectivul nostru să devină realitate. Această realitate va fi moștenirea pe care o vom trimite generațiilor următoare, sperând că proiectul european major, lucrările parlamentelor euro- naționale și Parlamentul European se vor concretiza pe viitor în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim încă o dată, doamnelor și domnilor. Înainte de a trece mai departe la prezentările experților, am câteva cuvinte de spus acum în introducerea dezbaterii noastre. discursul, uh, pot să fac fără nicio problemă uh, legătura cu discursul președintelui Senatului Spaniei. După cum știți, domnilor și domnilor, Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare majoră pentru concretizarea, finalizarea pieții comune, pentru a favoriza dezvoltarea economică și pentru a ieși din criză. E vorba de directiva serviciilor E vorba de standardizare și lipsa de standardizare înseamnă că nu trebuie să avem doar libera circulație a bunurilor, ci și libera circulație a ideilor, a fructelor cercetării, a rezultatelor cercetării și a drepturilor de și protejare a drepturilor uh, proprietății intelectuale. Uniunea, intelect, uh, Uniunea Europeană trebuie să fie o comunitate puternică a energiei pe viitor. Dacă ne comparăm situația cu cea a Chinei, cred că este evident că dacă dorim să avem succes pe viitor, trebuie să acționăm împreună pe piața mondială. Acum câteva săptămâni, împreună cu domnul Jacques Delors, fost uh, președinte al Comisiei Europene, am uh, promovat crearea unei noi comunități, Comunitatea Europeană a Energiei. Este o idee care am dorit să se materializeze în cadrul noi structuri ale tratatelor. Nu dorim să creăm ceva nou dincolo de arhitectura actuală a tratatelor, chiar dacă s-ar putea să fie necesară modificarea acestora. Tratatul de la Lisabona pentru prima dată menționează solidaritatea între statele membre în domeniul energiei și o, o politică comună în acest domeniu. Este um, o nouă dimensiune a Uniunii Europene și trebuie să materializăm această dimensiune. Popoarele Uniunii Europene doresc să beneficieze de o energie uh, pe care să-și o poată permite. Este, aici e vorba de economii de scară. Avem o piață economică mare și dacă putem uh, să furnizăm energie întregii piețe europene, energia va fi mai ieftină mai avem și problemele legate de schimbările climatice. Până la 80% din efectele schimbărilor climatice uh, sunt rezultatul uh, modului în care folosim energia. Doar 20% din schimbările climatice se datorează industriilor oțelului, industriei chimice, industriei producătoare de ciment și așa mai departe. Deci 80% din problemele noastre din domeniul protecției uh, mediului pot fi rezolvate dacă rezolvăm problemele legate de energie. Trebuie de asemenea să sprijinim companiile majore care furnizează energie, care trebuie să poată să investească cu certitudini legate de piața energiei. De asemenea, trebuie să avantajăm IMM-urile și trebuie să răspundem și așteptărilor cetățenilor, bineînțeles. O comunitate um, europeană a energiei ar putea însemna că statele membre ar putea să semneze o cartă cu drepturi și obligații și toate statele semnatare astfel se vor angaja să respecte o politică comună și să promoveze legislația europeană în acest domeniu, aplicând legislația deja existentă, în primul rând, pentru că nu toate um, actele legislative din uh, acest domeniu au fost aplicate. De exemplu, uh, cel de-al doilea și cel al treilea pachet pentru energie nu au fost încă aplicate suficiente statele membre. Al doilea pachet al energiei a fost adoptat în Uniunea Europeană acum câțiva ani. Trebuie ca aceste decizii să fie aplicate. Deci, căutăm sprijin în domeniul politicilor și uh, dorim să se facă pași înainte concreți, dacă dorim să ne angajăm pe această cale. Experții, specialiștii noștri vor intra în detalii în legătură cu aceste propuneri. Există mai multe opțiuni um, oferite de dreptul european și de tratate. Eu nu doresc să închid nicio ușă, spun doar că, chiar și fără a modifica tratatele, putem să facem multe. Și în încheiere, aș avea patru sugestii, patru propuneri, patru domenii în care cred că putem să cooperăm în domeniul politicilor energetice. În primul rând, am putea împreună să construim rețele industriale, ă, facilități de stocare și să le folosim în mod eficient pentru a asigura securitatea energetică în situații de criză. E vorba de electricitate, gaz natural, petrol, etc. Deci toate tipurile de energie. Directiva pentru gaz, gaze naturale, uh, are acest obiectiv, uh, este în discuție în momentul de față în Parlamentul European și ne va ajuta în astfel de situații. În al doilea rând, cercetarea, cercetarea pe scară largă este foarte importantă pentru că avem nevoie de tehnologii noi, de noi soluții în domeniul uh, energiilor regenerabile, economiilor de energie, producția mai eficientă de energie și folosirea mai eficientă a energiei. Și toate acestea trebuie făcute reducând în același timp emisiile din uh, folosirea energiei fosile. Vom folosi în continuare energia fosilă uh, mulți ani de acum încolo, dar trebuie să reducem uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Captarea, tehnologia captării și stocării carbonului trebuie să fie sprijinită în această direcție și apoi al treilea, al treilea domeniu de colaborare ar putea fi Uh, cel al achizițiilor. Am putea să ne reunim uh, resursele în domeniul achizițiilor de energie. Comisia Europeană împreună cu concernele industriale mari ar putea coordona importurile de energie pentru Uniunea Europeană. În momentul de față, diferitele state membre, diferitele companii cumpără separat de la același furnizor din afara Uniunii Europene. Deci suntem în concurență practic unii cu alții. Uh, și astfel apar tensiuni între statele membre și poziția noastră se vede astfel slăvită. Proiectele South Stream, Nabucco, North Stream, Amber și așa mai departe sunt uh, în discuție, dar ce mai important este să slăbim tensiunile existente. Al patrulea domeniu de acțiune este schimbarea comportamentelor în folosirea energiei. Modul nostru de viață trebuie să se schimbe. Trebuie să facem economii de energie cu adevărat și guvernele, statele membre, parlamentele naționale trebuie să uh, facă eforturi să promoveze această uh, prioritate. Voi încheia aici, dar doresc să subliniez faptul că doar dacă parlamentele naționale și guvernele naționale sunt interesate de o astfel de politică comună, dacă suntem cu toții de acord că merită să facem aceste eforturi, dacă merită pentru cetățeni să le facem, atunci comunitatea europeană a energiei ar putea vedea lumina zilei. Există diferite moduri în care s-ar putea naște această comunitate, deci putem să ne angajăm pe diferite căi, dar doar împreună putem să avem câștig de cauză noi, deputați din parlamentele naționale și din Parlamentul European. Împreună trebuie uh, să desenăm această comunitate a viitorului. Vă mulțumesc foarte mult. Mă voi opri aici și voi da acum cuvântul invitaților noștri, experților. Încă o dată urez bun venit domnului Mark van der Vulte, uh, profesor în domeniul dreptului energiei la King's College London și uh, profesor în domeniul dreptului concurenței la Universitatea din Rotterdam. Vă rog, aveți cuvântul. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegii mele Lee Hancher și uh, în numele meu uh, Vreau să vă spun că este onoare să ne aflăm astăzi aici și să vă vorbim despre studiul nostru cu privire la politica energetică sau comunitatea energiei, dacă vreți să-i spuneți așa. S-a distribuit uh, un dosar în care veți găsi elementele principale ale uh, prezentării mele în documentele care v-au fost distribuite și vom uh, lua aceste documente unul câte unul. În primul rând, de ce am făcut din nou un studiu cu privire la politica energetică? Pentru că multe studii sunt realizate în aceste zile. De ce atât de multe studii? Sigur, după cum au spus ambii președinți, ne aflăm acum într-un moment crucial, într-un moment în care va avea loc probabil o nouă revoluție industrială care va avea loc probabil în domeniul energetic. Acesta este elementul pozitiv uh, în contextul studiului, dar există și niște elemente critice, și anume criza uh, economică, criza ecologică în care ne aflăm acum și dependența de furnizorii străini. Așadar, după cum s-a spus, există clar nevoia de a face ceva despre, eh, în legătură cu această politică energetică. Și sunt două întrebări pe care le-am tratat în raport. 1. Va fi Europa pe poziția de lider în această nouă revoluție industrială sau vor fi undeva în spate urmărindu-i pe ceilalți din lume în timp ce uh, iau acțiune. Și a doua chestiune este, se referă la modelele noastre de uh, consum care nu sunt sustenabile. Trebuie să trecem către o societate fără emisii de uh, dioxid de carbon. După cum, domn, după cum a spus domnul Rojo Garcia, e urgentă nevoia de acțiune. Avem programul 2020 doar 10 ani de acum. Toate celelalte continente se mișcă. China, India, Statele Unite, oare nu vrem să ținem pasul cu ei? Și avem uh, presiuni, o cerere crescândă din partea industriei. Industria se mișcă și ceră și politicii să ținem pasul cu ea. Dar sudul nostru nu este unul politic, ci unul juridic. Se referă la cadrul juridic și oferă opțiunile pe care politicienii, așadar dumneavoastră, în parlamentele naționale sau în Parlamentul European, puteți să le alegeți. Am abordat această chestiune juridică punând trei întrebări secundare. Prima, de ce trebuie să facem ceva? Pentru că există deja o politică energetică europeană și, de asemenea, avem și tratatul de la Lisabona, deci ce nu e în regulă cu sistemul actual? Dacă ceva nu e în regulă, atunci ce trebuie să facem? Care sunt măsurile de politică pe care le putem uh, gândi? Și care sunt instrumentele juridice pentru a crea instrumentele, pentru a crea uh, politicile necesare? Prima întrebare uh, va fi tratată de doamna profesor Hencher și anume sistemul juridic actual. Mulțumesc, Mark! Uh, eu am încercat să văd dacă avem o politică energetică europeană, dacă avem instrumentele juridice pentru a pune în practică această politică. Și răspunsul este parțial bun și parțial uh, rău. Avem, într-adevăr, uh, un uh, tratat cu privire la energie, dar tratatul comunității oțelului și cărbunului a expirat și am rămas cu tratatul general, tratatul de la Lisabona în momentul de față. După cum a explicat și domnul președinte, acesta oferă multe oportunități. Avem pentru prima dată un articol în tratat, în uh, tratatul general, care tratează în mod specific problema energiei. Dar este suficient acesta pentru planurile ambițioase pe care le avem pentru viitor, pentru a trece la o societate uh, cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau fără emisii, după cum uh, s-a spus până în 2050, după cum speră Comisia. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20-25 de ani, vedem că a existat o uh, mare activitate legislativă la nivelul comunității, dar această activitate a fost focalizată asupra pieței interne. Un obiectiv foarte nobil, într-adevăr, are meritele, meritele, meritele sale, dar uh, acesta este un scop în sine. Nu e văzut ca un mijloc de a ajunge la un scop. Nu doar, numai în ultimii cinci ani, atenția a fost îndreptată către alte elemente, cum ar fi crearea unui uh, sistem european de comercializare a certificatelor uh, de emisii permise de poluare și, de asemenea, impunerea unor standarde mai stricte cu privire la eficiența clădirilor, a um, mașinilor de spălat și așa mai departe. Dacă ne uităm la modul în care statele membre au respectat uh, legislația, vedem că situația este îngrijorătoare pentru că există multe proceduri de încălcare a tratatelor care sunt în curs acum. Deci avem o politică energetică europeană? Dacă ne uităm la modul în care obiectivele politice actuale au fost uh, atinse sau nu, atunci putem să spunem că nu au fost puse în aplicare în totalitate um, dorințele din politică. Nu avem un acces liber. De asemenea, durabilitatea este o altă problemă, pentru că ea nu este văzută ca o parte integrantă a politicii energetice, se văzut mai degrabă, dar aceasta trebuie să fie complet integrată în toate politicile. Și apoi, dacă ne uităm la securitatea energetică, s-au făcut progrese, după cum a spus domnul președinte, vom avea și o nouă directivă în fața Parlamentului cu privire la măsurile în caz de criză, dar e suficient, sunt suficiente toate aceste măsuri pentru că aceasta este o uh, soluție reactivă pe termen scurt. Așadar, concluzia noastră este că s-au făcut progrese, dar nu suficiente. După cum a spus Lee, cele trei obiective au fost atinse parțial, dar nu într-o manieră consecventă și de aceea cele trei rezultate principale ale raportului sunt următoarele. În primul rând, politica energetică pe care o avem astăzi nu este consecventă. Politica energetică este văzută ca o chestiune secundară a altor politici, după cum a spus lei, uh, de exemplu, politica de mediu și piața internă. A doua problemă mare este uh, Uh, capacitatea acestei politici de a da rezultate, procesul decizional este foarte lent, în timp ce uh, problemele pe care le avem în față cer acțiuni urgente. Nu avem instrumente pentru a putea să direcționăm uh, cercetarea și dezvoltarea în direcția bună, pentru a se face investiții acolo unde trebuie. Toată lumea încearcă să uh, Uh, copieze de la celelalte state membre ceea ce se face, dar nu există o coordonare reală a politicilor. De asemenea, ne lipsește și credibilitatea. Sunt multe proceduri de încălcare a tratatelor în curs împotriva multor state membre. Acestea sunt observațiile noastre foarte clare. Există o lipsă a susținerii din partea părților interesate. Uh, organele decizionale sunt cele care elaborează legislația și apoi o prezintă părților interesate și implicate. Și noi credem că ar trebui să fie invers lucrurile ca și uh, prin implicarea părților interesate în elaborarea propunerilor de politică. Așadar, în comparație cu uh, tratatele trecute, tratatul uh, comunității oțelului și cărbunelui, din punct de vedere politic am văzut mai degrabă o regresie decât uh, un progres în domeniul energetic. Știu sigur că putem să speculăm cu privire la motive. Sunt câteva pe care aș dori să le menționez. În primul rând, statele membre continuă să aibă politicile lor energetice naționale, ceea ce, din punctul nostru de vedere, duce la ineficiență. La nivel internațional, Europa nu are puterea de a avea o voce unică față de uh, furnizorii externi. Așadar, politica energetică pe care o avem astăzi este fragmentată și nu este consecventă. Nu este o politică europeană, ci e o colecție de 27 de politici relativ ineficiente și nu există nicio garanție că noi, ca și grup, vom fi parte a următoarei revoluții industriale. Așadar, considerăm că trebuie să se facă ceva. Mulțumesc, Marc. Cred că avem două posibilități. Prima alternativă ar fi să nu facem nimic, să nu uh, adoptăm măsurile ambițioase pe care le considerăm necesare pentru a merge înainte. Și atunci am putea să ajungem la o altă criză, o criză a mediului, sau am putea să luăm taurul de coarne și să încercăm să anticipăm problemele și să acționăm. Și atunci se pune întrebarea, ce acțiuni? În raportul nostru recomandăm energii care să fie specifice pentru domeniul energiei. Energia este vitală pentru toate activitățile din societate, are anumite trăsături care o disting de alte produse și servicii. Este foarte inelastică, de exemplu. Și ar trebui să nu existe uh, o creștere a consumului de energie, ci mai degrabă o reducere. O altă trăsătură specifică a energiei este că majoritatea formelor de energie trebuie să fie transferată din locul producției către locul unde se consumă. Așadar, rețelele de distribuție sunt vitale. Așadar, avem nevoie de acțiuni specifice pentru domeniul energetic, dar de asemenea avem nevoie de acțiuni la nivel european. De ce? Cred că din punct de vedere juridic există deja angajamente în tratatul de la Lisabona pentru ca politica energetică să fie uh, mai uh, puternică, dar există și noi cerințe normative menționate de către președinte uh, pe care statele membre și le-au asumat de a uh, crește coeziunea și solidaritatea, iar în, la nivel mondial Europa trebuie să vorbească cu o singură voce Așadar, acțiunile nu ar trebui să fie doar la nivel european, ci să fie și eficiente. Ar trebui să remedieze câteva dintre defectele pe care le-am uh, detectat. Avem nevoie de un proces decizional mult mai eficient, avem nevoie de resurse acolo unde trebuie, un buget care să permită uh, luarea de decizii eficace și credibile, mai ales în ceea ce privește coordonarea cercetării și dezvoltării, de asemenea crearea de rezerve strategice de energie și pentru ca să fie eficientă, orice acțiune trebuie să fie democratică, trebuie să fie susținută de către toate părțile implicate. Așadar, ce înseamnă de fapt această acțiune uh, la nivel european, energie, uh, uh, acțiune eficientă? În grupul nostru de lucru am identificat două seturi de măsuri, măsuri de substanță și măsuri politice și, de asemenea, niște instituții care ar trebui să ia aceste măsuri. În primul rând, în ceea ce privește substanța, fondul problemei, cu toate că noi am fost destul de critici cu privire la forțele pieței în raportul nostru, în cele din urmă, Europa are o piață internă care este centrul integrării europene și piețele Uh, energetice sunt obiectivele principale ale politicii energetice. Dar ar trebui să existe niște rețele integrate și inteligente care să creeze o solidaritate tehnică de facto între statele membre conectate și care ne permit de asemenea accesul mai eficient la sursele de energie regenerabilă. Măsurile de stabilizare a prețurilor sau de garantare a prețurilor acolo unde foțele pieței nu se mișcă destul de repede diversificarea portofoliului energetic european și obținerea într-o perioadă relativ scurtă o, a unei independențe sau o securitate energiei pentru Europa. Și ceea ce înseamnă, ultimul punct, managementul crizei și resurse, control comun al rezervelor. În ceea ce privește instituțiile care pot să ia aceste măsuri de fond pe care le-am identificat uh, um, într-o măsură uh, neexhaustivă, pentru că sigur că pot fi imaginate și alte măsuri. Așadar, instituțiile. În primul rând, insistăm din nou în ceea ce privește implicarea tuturor părților interesate, a industriei, a consumatorilor. Toți aceștia sunt interesați de uh, procesul decizional în ceea ce privește energia. Dacă avem doar o autoritate Uh, europeană de Reglementare, uh, vrem o rețea europeană care să fie reglementată de o singură autoritate. Europa ar trebui de asemenea să acorde resursele necesare politicii energetice, să aibă fonduri suficient de solide pentru a coordona și a îmbunătăți, a promova cercetarea și dezvoltarea. Dar cum cum reușim să uh, facem aceste, toate aceste lucruri din punct de vedere juridic, președintele. Poate că ar trebui să vă schimbăm, de fapt, plăcuțele cu numele, pentru că, așa cum ne-a spus la început, uh, sunt invers. Pentru că trebuie să știm exact cine vorbește. Din fericire, noi știm care e unul și care e celălalt așa că nu ne-am uh, zăpăcit de tot. Mulțumesc! Marea provocare, una dintre provocările cele mai interesante pentru parlamente, fie naționale, fie cel european, pentru uh, reprezentanții de astăzi, uh, care sunt astăzi aici, este următoarea. Dacă dorim să facem față provocării energetice, ce fel de cadru instituțional putem să proiectăm? Ce alternative avem? putem să acționăm, pot să acționeze doar o parte dintre statele membre care au uh, ambiții mai uh, mari sau vor să le urmărească mai rapid, sau ar trebui să utilizăm structurile existente ale Uniunii pentru a le permite unor state membre să meargă înainte? Cum ar trebui? Care ar trebui să fie domeniul uh, politicii energetice noi, cât de ambițioasă ar trebui să fie aceasta din punct de vedere al substanței, al conținutului și de asemenea din punctul de vedere al instituțiilor. Și cum ar trebui să ne asigurăm că achiul comunitar este în continuare respectat uh, toată legislația și cazuistica Curții de Justiție care s-au acumulat în ultimii 60 de ani. Toate aceste chestiuni sunt importante. Avem patru opțiuni principale pentru uh, cadrul instituțional. Avem tratatul de la Lisabona cu noul articol 194 care consolidează competențele Uniunii Europene. De asemenea, avem opțiunea așa numitei cooperări uh, sporite din articolul 20 al tratatului sau am putea să creăm un nou tratat energetic. Și am putea de asemenea să ne imaginăm o cooperare pragmatică uh, similară tratatului Schengen, și anume acțiuni foarte pragmatice și cooperare pe baza acestora. Prima opțiune este, sigur, tratatul de la Lisabona. Acesta aduce îmbunătățiri enorme față de tratatul trecut, în care politica energetică era uh, pe aceleași, pe picior de egalitate cu turismul. Acum avem un temei juridic în tratat, dar există și niște probleme. În primul rând, accesul la resurse și impozitarea sunt excluse uh, din uh, cadrul procedurilor uh, ordinare care se aplică acestei dispoziții, așadar încă e necesară unanimitatea pentru deciziile privind fiscalitatea. Solidaritatea nu este definită ca fiind unul dintre obiective și, de asemenea, avem uh, îndoieli cu privire la anumite obstacole juridice din vechiul tratat, cu privire, de exemplu, la posibilitatea de a crea o agenție europeană, așa numitul caz Meroni. Și avem încă problema acestei noi dispoziții și anume faptul că ea nu conferă puteri externe Uniunii Europene. Așadar avem îmbunătățiri, dar nu credem că articolul 194 va duce la o schimbare radicală și că fragmentarea pe care am văzut-o până acum va rămâne. Tratatul Uniunii Europene dă și această posibilitate a cooperării sporite, în care minim 9 state membre pot să acționeze împreună. Aceasta este din nou o îmbunătățire, exista deja și în tratatul vechi, însă și aici condițiile uh, pe baza cărora cele nouă, cel puțin nouă state membre pot să acționeze împreună, sunt destul de dificile. Putem să uh, inventăm să vedem problemele juridice, care ar fi rolul instituțiilor al Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește cooperarea sporită. Competențele cooperării sporite le permit statelor membre implicate să facă uz de plin de instituțiile europene și la nivel internațional au uh, competențe juridice uh, suplimentare toate aceste întrebări trebuie să-și găsească un răspuns. Deci articolul 194 este un pas în direcția bună, dar nu o garanție a succesului. Din punct de vedere juridic, calea cea mai facilă, nu din punct de vedere politic, din punct de vedere juridic, este de a lua toate măsurile pe care le-am identificat, de a le incorpora într-un nou tratat și a utiliza acest tratat în locul vechiului tratat al comunității europene a carbonului și oțelului. Dar avem în momentul de față Uniunea Monetară, care este o parte a tratatului, se aplică unor state membre și am putea să ne gândim la o soluție comparabilă pentru o comunitate a energiei. Am utiliza baza tratatului vechi pentru câteva state membre. Este o opțiune validă, dar e dificil de pus în aplicare. Mai avem și o opțiune mai pragmatică, și anume o foaie de parcurs de tip Schengen de acorduri. Există diverse opțiuni la care am putea să ne gândim uh, prin uh, această abordare mai pragmatică. De exemplu, s-ar putea înfi s-a, s a putea crea mecanisme pentru cooperare la nivel regional, pentru um, platforme de uh, schimb de energie, de comercializare la nivel regional, de asemenea rețele de distribuție la nivel regional. Am putea să avem uh, acorduri regionale pentru a investi în fonduri comune în cercetare și dezvoltare, pentru a promova cercetarea și dezvoltarea la nivel regional. această abordare pragmatică ar putea să ia și o altă formă. Să ne gândim ce ar putea să fie obligatoriu în noul tratat și ce măsuri ar putea să rămână opționale. De asemenea, ar putea să existe parteneriate sau coaliții în cadrul Uniunii Europene, dar și între state membre și uh, state terțe sau uh, alte organisme internaționale. Sunt multe posibilități din punct de vedere pragmatic și dacă ne uităm la metoda Schengen, uh, se pare că o astfel de abordare poate să funcționeze foarte bine. Aceasta ar putea să fie o soluție de compromis utilă pentru a obține progrese cu privire la, cel puțin la câteva dintre elementele pe care le considerăm necesare pentru un nou tratat. soluția pe care noi o considerăm optimă este un nou tratat al energiei, o nouă comunitate a energiei. Credem că aceasta ar fi varianta cea mai eficientă, cea mai europeană de a lua măsuri uh, specifice în domeniul energiei cu privire la toate elementele pe care le-am discutat în raport. Um, putem să ne uităm la trecut și să vedem că pot să existe clauze de opt-in, opt-out, uh, poate ca aceasta, să fie de, această comunitate să fie deschisă tuturor membrilor Uniunii Europene, dându-le posibilitatea de a participa sau nu și a trebui să aibă aceeași abordare supranațională pe care o cunoaștem în Uniunea Europeană. Deci a trebuit să fie o organizație supranațională și o altă chestiune pe care o subliniem în mod repetat în raport ar trebui să ne asigurăm că orice tratat nou nu distruge tot ce am construit până acum în ultimii 50-60 de ani, așa, așa numitul acquis comunitar. Acestea fiind spuse, proiectarea, elaborarea unui nou tratat, negocierea acestuia e un proces uh, îndelungat, complex, care necesită mult timp și în ultimii 5 ani, odată cu adoptarea de la Tratatul de la Lisabona, există un fel de oboseală în ceea ce privește tratatelor. Deci e greu să ne imaginăm că va exista un astfel de tratat în viitorul apro- apropiat. Și preferința noastră, după cum spune și lei, noi, noi suntem juriști și deci vrem un, noi, un nou tratat. Uh, pentru un jurist, uh, crearea unui nou instrument juridic este opțiunea optimă. Dar credem că a, poate că mai pragmatic ar fi o foaie de parcurs. Acești pași pragmatici ar trebui să ducă către crearea acestei comunități energetice europene. În ceea ce privește pașii, credem că modelul Schengen ne dau posibilitățile cele mai bune. Ideea ar fi să avem o foaie de parcurs, o agendă pe care statele membre care doresc să o convină între ele și apoi să decidă când vor să ia următorul pas. Acest model ar putea să aibă loc în Europa, ar trebui să fie mai multe grupuri care să aibă modele uh, diferite, să mai fie mai multe grupuri, dar care să aibă toate același obiectiv, obiectivul final fiind o politică europeană. Noi am identificat în raport câteva exemple uh, a acestor uh, acorduri de tip Schengen, pe care politicienii ar putea să le ia în considerare, unul fiind um, rețeaua energetică și lui vă, vă va explica de ce este atât de importantă. Um, Raportul uh, explică uh, cum ar putea arăta o astfel de rețea energetică și este unul din instrumentele fundamentale pentru o piață Uh, unică a energiei. Într-adevăr, uh, dacă soarele strălucește mai mult în Spania decât în Scoția, din păcate, atunci ar fi logic ca țările din nord, care au mai mult vânt, să aibă o situație diferită față de cele din sud, care beneficiază de mai mult soare. Deci, resursele să fie corelate în mod logic și acest lucru poate fi făcut numai printr-o suprarețea, o rețea inteligentă, care să uh, utilizeze resursele regenerabile într-un mod cât mai eficient. Avem deja niște precedente interesante în ceea ce privește cooperarea, nu numai între uh, statele Uniunii Europene, dar și uh, cu statele vecine. E vorba de comunitatea, de tratatul, îmi cer scuze, privind completa energetică din Europa de Sud-Est, Există deja experiență în ceea ce privește mm, cooperarea și reglementările care sunt necesare pentru nivelul transfrontalier. Este nevoie și de o coordonare mai bună decât în prezent între autoritățile naționale de reglementare. Vom avea o autoritate, o agenție europeană, ACER, pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic. Acestea vor facilita coordonarea, dar se poate merge mai departe și trebuie în orice caz să ne mișcăm mai rapid. Deci, un nivel înalt de integrare ar putea fi realizat prin crearea unor agenții independente executive la nivel regional sau chiar la nivel european care să gestioneze aceste funcții de tip rețea. Acesta a fost un exemplu, deci un model de tip Schengen Putem avea și un alt exemplu, de exemplu un fond energetic care să coordoneze și să financeze cercetarea și dezvoltarea în domeniul resurselor regenerabile de energie, proiecte noi. Sigur că astfel se creează problema resurselor, banii sunt din ce în ce mai rari în prezent și de aceea în raportul nostru noi considerăm că acest um, fond energetic ar trebui să fie finanțat prin resurse directe și nu din um, bugetele naționale. Un astfel de fond poate fi alimentat prin contribuții din partea uh, celor care produc energii poluante uh, sau, mm, de exemplu, din licitarea certificatelor um, de emisii. Există precedente care oferă o platformă juridică pentru un astfel de fond. Acesta ar fi al doilea model. Și așa cum spunea domnul președinte Buzek, am preconizat și posibilitatea unei cooperări în ceea ce privește achiziționarea de gaze naturale pe piețele internaționale. Mulțumesc, Marc. Considerăm că și acesta este un domeniu unde se poate lua în considerare o cooperare pragmatică uh, care nu ar evita sau nu ar împiedica um, încheierea unui tratat uh, privind energia pe termen lung și ar fi un mod util de um, îndeplinirea unor provocări uh, imediate, provocări cu care ne confruntăm în prezent și anume, așa cum spunea domnul președinte Buzek, statele membre se găsesc în situația de a fi în concurență unele cu celelalte în, în momentul achiziționării de gaze naturale și atunci am putea imagina niște gazoducturi care uh, și, și, uh, și gazoducturile care circulă din nord spre sud, de la est spre vest, de asemenea sunt în concurență în contextul unor resurse limitate. De aceea, o idee ar fi să creăm niște grupuri de achiziții de gaze naturale sigur, cu respectarea regulilor existente în tratat, mai ales regulile privind concurența. Uh, trebuie să ținem cont că aceste recomandări nu trebuie să contrazică regulile existente în tratat. Acestea sunt concluziile noastre. Sigur că studiul nostru este o listă a posibilităților existente, a ideilor uh, în sens larg care trebuie implementate din punct de vedere politic. Sigur că acesta este domeniul dumneavoastră și nu al nostru. Noi am încercat să oferim o idee asupra politice energetice europene, cum ar trebui să arate, care sunt opțiunile care pot duce la crearea acestei politici și care ar putea duce, în ultima instanță, la crearea unei comunități europene a energiei. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim celor doi președinți pentru invitație și acum uh, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Thank you very much for your presentation. It was very... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, a fost foarte interesantă. Aș dori să-l rog pe copreședintele întâlnirii noastre, domnul Francisco Javier Rojo Garcia, să uh, introducă următoarea parte a întâlnirii noastre. Mulțumesc! În primul Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, trebuie să Mulțumim doamnei Hancher și domnului Van der Wood pentru prezentările lor extrem de interesante. Acum, în cadrul acestei după amieze, după cum știți, parlamentarii care doresc să ia cuvântul trebuie să solicite acest lucru prin intermediul unui formular care va fi fost deja distribuit. Cunoașteți, cred că, foarte bine procedura. Când vom avea numele dumneavoastră, vom da cuvântul deputaților europeni și parlamentarilor naționali. Fiecare va avea dreptul la o intervenție de 3 minute și puteți utiliza și cartela albastră pentru 30 de secunde pentru a răspunde la întrebările legate de expunerile pe care tocmai le-am ascultat. Si eh, aveți cuvântul. Mulțumesc, eh, domnilor președinți, stimați eh, parlamentari din Parlamentele Naționale, stimați colegi. Așa cum s-a discutat aici, energia este cea mai stringentă problemă a Europei. Europa se confruntă în momentul de față atât cu o recesiune economică, cu amenințarea epuizării resurselor, precum și cu cele datorate schimbărilor climatice. Această stare vine să creeze un moment dificil în care Europa trebuie să ia măsurile necesare pentru a face față tuturor provocărilor. Momentele de criză însă sunt și momente de oportunitate. Dezvoltarea unor surse de energie alternative și sustenabile, a energiei verzi, poate reprezenta cheia unei industrii noi bazate la fel ca i energia necesară ei pe dezvoltare sustenabilă i tehnologii noi care o pot propulsa pe piaa mondială odată cu ieirea din criză. uniunea europeană a reuit până acum să dezvolte activităi de reglementare în sectorul energetic care au ca scop stabilirea unei piee interne a energiei europene i lupta pentru prevenirea schimbărilor climatice cu toate acestea soluiile naionale adoptate de anumite state membre mai mici sau mai mari s au demonstrat a fi dăunătoare scopului iniial i au crescut riscul unor uh, aciuni divergente câteodată conflictuale pe piaa internă iar piaa internă a avut de suferit de pe urma acestora. Aveți cuvântul pentru 30 de secunde in să menionez faptul că aa cum a menionat i domnul buzek ă, sunt de acord cu toate aceste măsuri care trebuie luate pentru crearea acestei piee comunităi europene a energiei. Ă, a avea multe de spus dar în ă, lucrările pe care le vom avea voi continua ideile mele. Vă mulțumesc.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 suntem, uh, vă suntem recunoscători pentru aceste observații care sigur că vin în întâmpinarea ideilor pe care le-am uh, înaintat și noi și sigur că soluțiile naționale nu sunt suficiente pentru aceste probleme. V-ați uh, axat foarte mult pe ideea de piață și pe forțele acestei piețe europene și noi în raportul nostru considerăm că aceste forțe ale pieței trebuie să fie valorizate pentru că ele vor aduce rezultatele. Însă însă trebuie și cumva să fie uh, întărite și poate că este nevoie de, un, um, de o abordare este nevoie de o abordare mai puțin um, dirijantă, care să fie mai puțin um, conducătoare. Da, cred că ați uh, vorbit despre niște aspecte foarte utile, de exemplu situația Nabucco și faptul că sunt implicate mai multe țări, nu numai state membre, dar și țări candidate și faptul că este nevoie ca împreună să, încearcă, să încerce să găsească o soluție bună, în loc să aștepte să se declanșeze un conflict și apoi să rezolve acel conflict. Deci cred că abordarea este, ar trebui să fie una de evitare a conflictelor și de încurajare a cooperării. Deci susținem și noi observațiile dumneavoastră și vă mulțumim pentru ele. Quisiera recordarles a sus señorías Mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc că cei care doresc să ia cuvântul pentru trei minute trebuie să se înscrie la cuvânt iar cei care doresc să apeleze la sistemul uh, cartelei albastre au 30 de secunde. Acum are cuvântul domnul Pasitis. Thank you, the president, the colleagues. Mulțumesc, stimate președinte, dragi colegi, aș dori să îi felicit pe organizatorii acestei reuniuni. Într-adevăr, Europa s-a reunit pentru a discuta crearea comunității europene a energiei și aș dori să subliniez rolul important pe care ar trebui să-l joace Parlamentul European în acest proces. Doresc să felicit inițiativa domnului Buzek care a arătat un angajament ferm în crearea unei uh, Uniuni Europene unite și uh, puternice. De asemenea, mulțumesc și președinției spaniolă pentru cooperare. Este o provocare foarte importantă pentru cooperarea între noi și viitorul va depinde de modul în care răspundem la această provocare și aștept cu nerăbdare discuțiile interesante care vor avea loc în grupurile de lucru sper că rezultatul acestor discuții nu va um, duce la crearea unei Europe cu două viteze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pasamos a continuación a dar la palabra. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul doamnei Mauro. minute. Innanzitutto desidero manifestare. Aș dori mai întâi uh, să manifest mulțumirea Camerei Deputaților din Parlamentul Italian pentru organizarea acestei întâlniri care demonstrează importanța pe care o are energia în politicile europene și recunoaterea rolului strategic al Uniunii Europene pe care trebuie să îl aibă Uniunea Europeană în acest domeniu accesul la energie a țărilor uh, emergente și reducerea uh, sărăciei în energie este un fenomen pozitiv, dar totuși acest fenomen duce la o creștere a concurenței pentru obținerea resurselor energetice și uh, determină o presiune sporită asupra climei și ecosistemelor. Pentru Uniunea Europeană, care depinde în mod semnificativ de importuri dintr-un număr limitat de țări, acest fenomen poate să aibă consecințe importante în domeniul securității energetice din dincolo de politica de mediu, mai ales în ceea ce privește lipsa împot- eh, eh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Criza gazului între Rusia și Ucraina în ultimii ani a demonstrat clar vulnerabilitatea Europei în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Această criză a dus instituțiile europene să aprofundeze inițiativele uh, în acest domeniu pentru a asigura um, siguranța și continuitatea aprovizionării cu energie la prețuri acceptabile. Este evident că diversificarea surselor, furnizorilor și rutelor pentru aprovizionarea cu energie sunt fundamentale, precum și economia în, în domeniul energiei, uh, cercetarea în domeniul tehnologiei. Acestea sunt esențiale pentru a reduce uh, dependența față de străinătate și în lupta împotriva gazelor cu efecte de seră. Considerăm că pe lângă eforturile fiecărui stat membru, uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol de coordonare și e trebuie să consolidăm măsurile de solidaritate în domeniul în uh, momentul de crizelor. Uh, trebuie să introducem mecanisme pentru evitarea blocajelor în disponibilitatea energiei. E nevoie de părți mai mari din resurse um, din resursele financiare ale Uniunii Europene în acest scop, trebuie să folosim toate instrumentele financiare necesare, inclusiv Banca Europeană pentru Investiții, pentru finanțarea infrastructurilor, pentru extinderea ofertei energiei. Trebuie uh, să în cadrul pachetului climă-energie să identificăm care sunt stimulentele cele mai utile pentru a pune în practică, pentru a atinge obiectivele cele mai utile pentru, uh, econom- pentru a economisi energiile și în fine, trebuie să găsim o strategie comună pentru raporturile cu țările furnizoare. Iată, sunt uh, uh, măsuri absolut necesare pentru a garanta rolul Uniunii Europene pe scena economică internațională, care sunt condiționate din ce în ce mai mult de cererea de energie care crește într-una. Mulțumesc. Acum vom da prioritatea persoanelor care s-au înscris uh, la cuvânt și vom da cuvântul și celorlaltor deputați dacă vom mai avea timp. Acum, doamna Luchiler, aveți cuvântul. Securitate energetică sunt... Dragi colegi, uh, mizele politice energetice sunt capitale și de aceea aprob inițiativa dumneavoastră, domnule Buzek. E vorba de niște mize capitale despre care se vorbește mult, însă rezultatele concrete nu sunt încă suficiente din anii 2000 mai multe evenimente, ca de exemplu criza gazelor cu Rusia, pana um, rețelelor europene, volatilitatea prețurilor energetice. Ei bine, toate aceste elemente au arătat riscurile uh, situației energetice a Europei. Uniunea Europeană importă 100% din petrolul pe care îl utilizează și 60% din gazele naturale, iar proiecțiile arată că această dependență va crește pe viitor. Uh, schimbările climatice fac să fie foarte urgentă trecerea la un sistem cu o utilizare scăzută de carbon. În fața acestor uh, provocări, care sunt prioritățile? În primul rând, diversificarea surselor și uh, căilor de aprovizionare. Astfel, în ce privește gazele naturale, trebuie să uh, subliniem interesul proiectelor de gazoducte europene, Nord Stream, South Stream, Nabucco, dar și alte soluții, cum ar fi terminalele metaniere. Energiile regenerabile trebuie de asemenea să fie dezvoltate, ceea ce vine în întâmpinarea obiectivelor uh, principale ale politicii climatice. Uh, energia nucleară are și ea un rol important. Uh, statele trebuie să rămână însă uh, libere să-și aleagă mixul energetic, așa cum prevede tratatul de la Lisabona, sigur pe baza interesului major reprezentat de energia nucleară în reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Este o problemă care ne privește pe toți. Un alt aspect esențial al securității energetice vizează relațiile cu țările terțe. Se dorește ajungerea la o adevărată diplomație diplomație energetică europeană, așa cum s-a subliniat mai devreme. Și așa cum a arătat criza gazelor din ianuarie 2009, mecanismele de prevenire și de gestionare a crizelor, um, e nevoie deci de aceste mecanisme cu adevărat eficiente. Um, s-a aprobat recent propunerea de regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, care întărește mecanismele existente și uh, implementează solidaritatea indispensabilă între statele membre. Acum, în domeniul rețelelor și infrastructurilor, planul de redresare europeană a acordat niște finanțări EU niște finanțări suplimentare și inițiativele regionale progresează. Așteptăm cu interes pachetul privind infrastructurile anunțat de Comisia Europeană. În ceea ce privește schimbarea tratatului, așa cum s-a spus mai devreme, aș spune că mă opun unui nou tratat. Am făcut parte eu însumi din Convenția pentru viitorul Europei, am văzut ce înseamnă viața unui tratat și toate problemele pe care le implică, trebuie să lucrăm pe baza tratatului existent, poate în contextul unei cooperări întărite, dar mai ales cu o voință politică puternică. Aceasta este condiția realizării unei adevărate politici energetice comune. Și, aprob, încă o dată, inițiativa susținută de domnul Pusec și domnul Delors. Signoria continuación tiene la palabra. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Rossi. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru invitația la Parlament, pentru faptul că ați venit aici la Parlamentul European pentru a discuta despre energie în secolul 21. Aș începe cu o critică. De ce documente oficiale sunt uh, distribuite doar în anumite limbi? Italiana lipsește și îmi pare rău de acest lucru. Și acum trec la subiectul de astăzi. Trebuie să vă spun sincer că am dubii. Este fundamental să găsim o politică energetică comună pentru a asigura uh, furnizarea de energie cetățenilor și întreprinderilor și pentru a asigura un preț corect, garantat, același în întreaga Uniune. Nu putem să continuăm uh, să avem costuri uh, cu energia variabilă de la un stat la altul, pentru că odată cu libera circulație a mărfurilor, acest lucru aduce la situații de concurență um, inegală între uh, diferiții agenți economici. La nivelul materiilor prime, gaz și petrol, un, Uniunea Europeană nu pot decât să scadă prețurile. Avem nevoie de o, garanț- de o garantare a furnizării cu energie. Trebuie să investim în cercetare, trebuie să finanțăm energia cu uh, impact uh, scăzut asupra menților, uh, asupra mediului. Trebuie uh, să cooperăm în acest domeniu. Dacă nu, nu vom putea să garanțăm aceleași condiții cetățenilor noștri. Să nu uităm că lupta împotriva poluării mediului și uh, altele. Țările terțe, precum Statele Unite, China și India, trebuie să acționeze. Trebuie să intervim la OMC pentru a putea impune taxe asupra mărfurilor din țări terțe care nu se angajează în mod formal pentru a reduce emisiile. O adevărată taxă carbon care uh, să își însușească motoul poluatorul plătește. Nu putem uh, să permitem să se repete ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga, unde, prin exces de sel, Parlamentul European a prezentat un document pe care eu l-am definit mai întâi în comisie și apoi în plenară, că este doar o carte a viselor. Și încă o dată am fost uh, tratați cu refuz. La Ciudad de Mexico trebuie uh, să ne asumăm rolul nostru, grație tratatului de la Lisabona, să facem, să avem solicitări serioase și credibile pe care și întreprinderile să le poată accepta. Dacă cerem ceea ce este imposibil în momente de crize ca cel actual, nu va aduce nimic concret. Domnule președinte Buzek, voi încheia adresându-vă dumneavoastră un gând. Ne-ați prezentat un document în legătură cu politica comună a energiei în Comisia pentru Mediu, un document pe care uh, l-am apreciat și v-am spus acest lucru. Doresc să colaborăm cu toții ca un astfel de text să devină o adevărată bază a propunerilor Parlamentului nostru și, uh, la, uh, și în Mexic și sper că vom avea un nou tratat în domeniul energiei în Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum are cuvântul domnului senator Vitbrod din Polonia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Am ascultat cu mare interes uh, intervențiile invitațiilor noștri și sunt de acord întru totul că la ora actuală avem politici energetice naționale În ultimii ani am înțeles foarte clar că problemele noastre legate de aprovizionarea energetică nu mai sunt doar o chestiune mediatică, ci ne amenință existența. Polonia, ca și alte țări, a făcut eforturi pentru a găsi soluții bazate pe principiul solidarității europene, dar, în general, situația nu s-a îmbunătățit. Aceasta este și părerea Comisiei Europene, care atrage atenția asupra unor inițiative care rămân în urmă în ceea ce privește punerea lor în aplicare, mai ales în ceea ce privește infrastructura energetică. Suntem de părere că într-o Europa unită avem nevoie de decizii comune eficiente care să intre în aplicare imediat pentru a avea o piață energetică și pentru a putea oferi uh, energie la prețuri competitive, ceea ce ar permite Europei să treacă de la vorbe la fapte. Iar pentru aceasta avem uh, nevoie ca Parlamentul European să spună răspicat cine ar avea de câștigat sau de pierdut de pe urma unei energii, unei politice energetice comune. Acest lucru ne-ar permite, ar permite unor țări să depășească situația de criză mai ușor. Inundațiile recente din Polonia și alte țări ne-au arătat că siguranța energetică nu se referă doar la reducerea dependenței de doi eh, furnizori de gaze naturale și petrol, ci de garantarea alimentării cu energie electrică în momentul în care rețelele de transmisie sunt eh, distruse parțial eh, dintr-un motiv sau altul. Ceea ce, bineînțeles, atrage de după sine costuri suplimentare. Sunt de acord cu cele patru posibile căi de acțiune prezentate de domnul președinte Buzek. Iar în ceea ce privește intervențiile experților noștri, bineînțeles, aceste provocări sunt globale și necesită soluții globale. La nivel regional suntem limitați și cred că o carta drepturilor și obligațiilor reprezintă o posibilitate ca și un nou tratat, bineînțeles. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Stankevicius din Lituania. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vorbesc despre acest plan cu privire la crearea unei comunități energetice în Europa. Este salutar un astfel de plan. În uh, modul acesta putem să ne uh, Uh, asigurăm că avem o infrastructură adecvată, că reușim să ne diferențiem resursele de energie, ceea ce corespunde intereselor Lituaniei. Uh, strategia pentru securitate energetică a Lituaniei se bazează pe cooperare și coeziune. Noi susținem de asemenea crearea unei rețele energetice în regiunea Baltică. Aceasta ar uh, asigura integrarea energetică pe baza integrării regionale. Noi uh, încercăm în uh, zona noastră să creăm legături cu piețele scandinave și uh, punem astfel în aplicare proiecte de integrare energetică. Crearea unei comunități uh, energetice europene ar crește solidaritatea care este înscrisă în Tratatul de la Lisabona. Eu sper că securitatea energetică va fi deschisă tuturor statelor membre care au interes la care sunt interesate de cooperarea în domeniul energiei. În Parlamentul lituanian vom uh, uh discuta planul privind comunitatea energiei și eu cred că Lituania va fi una dintre țările care vor dori să participe la această comunitate. Mulțumesc, spune președintele. Acum, din partea Comitetului Economic și Social, domnul Wolf. Domnule președinte, stimate doamne și domni, în primul rând vreau să mulțumesc pentru faptul că a fost uh, invitat și uh, Comitetul Economic și Social European pentru a lua să ia parte la aceste dezbate. După cum știți, noi am luat mai multe poziții și am emis avize deja cu privire la mai multe dintre problemele care au fost menționate astăzi. Vreau să mă concentrez asupra ultimului punct, pentru că se potrivește foarte bine în discuția noastră de astăzi. Și anume, mă refer la planul uh, propus de comisie pentru dezvoltarea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. Dezvoltarea acestor tehnologii, după cum s-a spus și în prezentarea raportului, este cheia pentru a rezolva problema uh, unei uh, aprovizionări energetice durabile și um, sigure. Aceasta însă poate să uh, reușească numai prin eforturi comune și tocmai de aceea discutăm astăzi despre acest subiect. Cum trebuie să acționăm împreună pentru a atinge acest obiectiv. Comitetul Economic și Social European este profund îngrijorat uh, cu, pentru că vede că nici eforturile Comisiei, nici cele ale actorilor privați, nici ale statelor membre nu sunt suficiente și de aceea uh, solicităm uh, Comisiei să dezvolte un uh, concept de finanțare mai bun. Și vreau să vorbesc exact despre un lucru care a fost menționat și în prezentare de către cei doi experți. Certificatele de dioxid de carbon și introducerea posibilă a unei taxe pe carbon. Aceasta ar fi în favoarea protecției climatice și uh, această măsură ar uh, fura, de fapt, bani tocmai de la proiectul uh, energetic și ar fi uh, absurd să utilizăm astfel de măsuri pentru dezvoltarea unor tehnologii care nu sunt sustenabile pe termen lung. Avizul nostru este foarte clar și aș trece în engleză pentru a cita o propoziție care a fost menționată aici. Și anume, energia care să fie accesibilă din punct de vedere financiar este modul în care putem să uh, continuăm să existăm. Tocmai această inițiativă pe care ne-o dorim cu toții este foarte clar, în dezbaterea noastră a devenit clar, că poate să devină realitate numai prin eforturi comune. Nu putem să subapreciem uh, uh, importanța problemelor. Statele membre nu vor putea să rezolve aceste probleme singure. Nu e sigur nici că vom reuși să le rezolvăm împreună, dar cred că totuși acesta este drumul pe care trebuie să-l luăm și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Ia acum cuvântul domnul Casoli. Mulțumesc, domnule președinte. Italia în ultimii ani a sporit eforturile pentru a se alinia strategiilor energetice desenate de Uniunea Europeană. Dorim să realizăm o piață a energiei mai liberă care să asigure concurența și reducerea prețurilor uh, energiei, petrol și gaz dezvoltarea rețelelor strategice și crearea de um, noi situri de stocare a gazelor naturale. De asemenea, punem accentul pe sursele regenerabile. Italia și-a deschis piața energiei electrice mai multor operatori în ultimii ani și dorește să liberalizeze și sectorul gazelor. Uh, printr-o reformă curajoasă care este examinată în momentul de față de Parlamentul italian, care are obiectivul de a implica mai mult uh, firmele majore consumatoare de energie în realizarea siturilor de uh, stocare a gazului pentru ca Italia uh, să se bucure de o securitate mai mare în aprovizionarea cu energie. Toate statele membre vor putea beneficia de acestea pentru că investițiile în anii următori uh, în echipamentele de stocare va permite Italiei să fie un adevărat punct central um, în, pe parcursul gazelor în zona Mării Mediterane. Uh, Italia și guvernul său actual face eforturi pentru a diversifica sursele de producere a energiei electrice. Această diversificare uh, se bazează pe trei puncte cardinale. Promovarea energiilor regremenabile, așa cum se cere în uh, pachetul 3x20, uh, precum și darea priorității energiei uh, nucleare. Italia are acorduri cu partenerii săi europeni pentru a realiza centrale nucleare de a treia generație mai sigure și astfel programul nuclear uh, în Italia va permite reducerea costurilor energiei electrice și aș dori să spun acum în încheiere faptul că uh, am apreciat foarte mult prezentarea celor doi juriști și după părerea mea la nivel european, reglementarea trebuie să se facă la două niveluri. Pe de o parte, la nivelul distribuției și securității energetice și la al doilea nivel, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe o politică mondială a energiei cu impact spăzuc asupra mediului, dar uh, cu um, o um, producție uh, cât mai eficientă. Nu putem să ne permitem ca mediul să fie sub o presiune economică din cauza costului uh, ridicat al energiei. Dar dacă uh, nu acționăm împreună cu partenerii internaționali, riscăm să ne aflăm uh, în afara competiției internaționale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul doamna senatoare Gajduscova din Republica Cehă. Vă rog. Dobrý den, vážený pane Mulțumesc foarte mult, Bună ziua, domnule președinte. Aș dori să aduc două aspecte în discuție. Integrarea europeană a fost rezultatul celul de-al doilea război mondial și scopul era instaurarea păcii pe continentul european, iar acest lucru s-a făcut prin punerea la oaltă a resurselor. Am avut Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, despre care s-a vorbit deja. Acum, uh, omenirea consideră că pacea este ceva normal și se manifestă naționalismul din ce, în ce mai, din ce în ce mai mult, ceea ce încetinește integrarea europeană. Dar avem două domenii în care e nevoie de integrare europeană. Este vorba de combaterea schimbărilor climatice și securitatea energetică. Niciun stat membru singur uh, nu poate face, acest, face față acestor provocări de unul singur. Acest lucru este atât de evident încât ar trebui să putem explica acest lucru fiecare cetățean. S-au făcut deja multe, iar această conferință este un alt pas înainte. Doresc să mulțumesc pe această cale președintelui Buzek pentru această inițiativă. Dar aș dori să menționez uh, încă o chestiune de care avem nevoie pentru a avea succes. Avem nevoie de persoane instruite care sunt capabile de învățare continuă pe tot parcursul vieții, persoane care să aibă un uh, bagaj uh, profesional și cultural foarte bogat, fiindcă Aprovizionarea cu energie este o chestiune complexă. În Cehia nu avem destul uh, de multe astfel de persoane, dar cred că nu suntem singura țară care se confruntă cu această problemă. Deci când vorbim despre securitatea energetică, trebuie să ne gândim și la persoanele care vor uh, garanta această securitate energetică. Bineînțeles, formarea, învățământul sunt competențe naționale, dar dacă vom uh, avea o politică comună energetică, o politică strategică, atunci Uniunea Europeană trebuie să sprijine nu numai cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu, dar și promovarea formării tehnice, mobilității și învățământului pe tot parcursul vieții. la cel mai înalt nivel al realizărilor uh, academice la nivel european. Mulțumesc foarte mult. Uh, are acum uh, cuvântul domnul Buzek. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că v-ați asumat rolul de președinte pentru această parte a dezbaterii. Acum voi prelua eu această funcție. Vom avea acum opt intervenții, opt vorbitori. Am uh, lista în fața ochilor a tuturor celor care au cerut cuvântul și Aș dori să respectați timpul de vorbire, două minute jumătate, deci iată cu jumătate de minut mai puțin. Vă rog foarte mult uh, să respectați acest timp de vorbire. Domnul Bolund are acum cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru că avem ocazia să fim cu toți astăzi aici și vorbim despre aceste lucruri atât de importante. Vreau să mulțumesc uh, celor doi experți pentru această prezentare excelentă pe care am auzit-o. Eu consider că energia nu este importantă doar pentru o cooperare mai bună, ci trebuie de asemenea să vedem pe de ce fel de energie avem nevoie avem nevoie de un obiectiv bun pentru cooperarea noastră, de un tratat energetic care să se bazeze pe industria energiilor regenerabile. Acesta este unul cu totul diferit față de unul bazat pe energia nucleară sau cea tradițională. Avem nevoie în mod clar de o rețea electrică extinsă și îmbunătățită încercăm să utilizăm tot mai mult energii regenerabile, ceea ce este o provocare pentru economia europeană. Dar uh, acest domeniu creează locuri de muncă. Energia eoliană, solară, uh, biomasă, uh, energia valorilor, toate sunt domenii care sunt din ce în ce mai competitive și, de asemenea, considerăm că, utilizând uh, energiile regenerabile, se pot crea mult mai multe locuri de muncă decât prin utilizarea energiei nucleare, de exemplu. Acestea sunt energii care pot fi utilizate în toate statele membre europene și trebuie să se utilizeze tot mai mult. Uh, Mă bucur că suntem pregătiți cu toții să cooperăm în domeniul energiei, dar trebuie să ne punem întâi întrebarea ce ne dorim și cum și noi ne dorim energii regenerabile. Mulțumesc, domnule, pentru această între... contribuție foarte concisă. Următorul uh, vorbitor este domnul Roberto Tortoli din Camera Deputaților Italiană. Mulțumesc. Uniunea Europeană a demonstrat în ultimii ani a dat o vată de curaj la nivel internațional, a avut un rol de pionier în ceea ce privește provocările uh, viitorului în domeniul energiei și mediului. Pachetul Clima-Energie demonstrează faptul că Uniunea conștientizează faptul că împreună trebuie să facem față celor două aspecte ale securității și aprovizionării cu energie și a impactelor lor asupra mediilor pentru a reduce emisiile. Uniunea Europeană a reușit astfel să ajungă la un punct avansat de echilibru între exigențele de mediu, garantarea progresului tehnologic uh, și uh, a producției de energie, precum și apărarea sistemului sale, uh, sistemului său economic, care se bazează mult pe producerea de bunuri dar Uniunea Europeană nu a reușit uh, să-și asume rolul la Copenhaga, la conferința de la Copenhaga și poate că acest lucru nu e rău, pentru că dacă pe de o parte este fundamental să se meargă în direcția atenției maxime mm, față de mediu, pe de altă parte nu este corect să apărăm teza schimbărilor climatice în momentul în care are loc la nivel științific o dezbatere importantă în legătură cu încălzirea climatică din cauza activității omului. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm la strategia noastră coerentă pentru a responsabiliza um, poluatorii majori precum și uh, al, celelalte economii, țările emergente, dar trebuie să facem acest lucru cu realism politic, nu din ideologie. Uh, doar în mod realist Uniunea Europeană trebuie să continue să facă apel la nivel internațional la responsabilitatea tuturor, dar nu trebuie să facă pași înainte nejustificați. Decizia de a renunța uh, de a spori de la 20 la 30% reducerii emisiilor corespunde acestei logici, ținând cont și de gravitatea crizei economice actuale care nu ne permite să suportăm costurile care ar uh, fi fost uh, cauzate de adaptarea sistemelor. Nu trebuie să cădem în uh, capcana faptului de a crede că această tendință este una consolidată folosirea surselor de energie fosile va scădea și, bineînțeles, trebuie să folosim mai mult energia nucleară și sursele regenerabile. În momentul de față, în ceea ce privește reducerea emisiilor, trebuie în primul rând să ne angajăm în domeniul economiilor de energie, iar în, în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor mai, mai avansate uh, cu un aspect scăzut asupra mediului, trebuie să ne angajăm mai ales în domeniul cercetării. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Andrzej Grzyb din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Este o întrebare foarte bună dacă să avem o comunitate europeană energetică sau nu. Mă bucur că putem dezbate această chestiune cu membrii parlamentelor naționale. Această chestiune este una foarte interesantă și a dat naștere unor teorii foarte interesante, mai ales din partea invitaților noștri principali. M-am bucurat că am putut asculta care sunt eșecurile principale ale politicii energetice la nivel european. Înainte de ratificarea tratatului de la Lisabona, discutăm despre viitorul politicii energetice europene ca fiind unul din uh, motivele uh, creării um, tratatului. Acum că avem tratatul de la Lisabona, uităm că noi am dorit acest tratat uh, ca din datorită um, acestei politici energetice comune. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, domnule președinte Buzek, uh, este dumneavoastră care sunteți cel care a pus la punct această conferință și sunt de acord și cu aspectul juridic al acestei politici energetice comune. CECO a fost a expirat acum și nu avem o, un o, nu avem o, un înlocuitor pentru el, mai ales din cauza crizei cu care ne-am confruntat. Asistăm la dovezi de egoism național și pe viitor um, va trebui să rezolvăm problema aprovizionării cu gaze naturale și nu numai. La Comisia pentru Industrie s-a manifestat uh, părerea unanimă conform căreia această necesitate există, iar acum există discuții între avem discuții cu Consiliul și Comisia privind această chestiune. Sunt de părere că unanimitatea la nivelul Parlamentului European ar putea influența pozitiv statele membre care trebuie să se uh, care trebuie să renunțe la egoismul lor. Mulțumesc uh, următorul vorbitor, doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați adus contribuția la acest raport și, bineînțeles, aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Buzek pentru că a um, creat această um, ședință. Uniunea Europeană înregistrează progres nu din cauza, nu datorită crizei, ci pentru care idei mărețe. Criza nu ar trebui să fie singura noastră motivație. Cred că această idee ar putea să ne ajute să mobilizăm aturile Europei. Mă îngrijorează într-o oarecare măsură faptul că s-a făcut referire la modul în care Europa face pași înapoi în ceea ce privește politica energetică. S-a spus acest lucru din partea invitaților noștri, iar unul dintre motive este faptul că statele membre abordează direcții diferite. Întrebarea este ce putem face pe viitor, dat fiind că interesele naționale Până acum nu ne-au uh, ajutat să înregistrăm progres în ceea ce privește politica energetică comună. A fost evident că până acum nu am avut succes, iar întrebarea este cum putem să trecem acum de la faza de idei la faza de punere în aplicare. Ce părere aveți dumneavoastră și președintele Buzek? Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Tanăc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Buzec, vă mulțumesc pentru această inițiativă, dar uh, îmi pare rău că în ceea ce privește unanimitatea și consensul în Parlament uh, nu există, așa cum a spus domnul Jib, nu există unanimitate pentru aceste idei mărețe în Uniunea Europeană. Politica energetică rămâne o prioritate universală pentru colegii noștri, iar uh, Acum uh, există o oboseală cu privire la tratate și la extindere în țara mea, deci noi avem o părere mai minoritară, să-i spunem așa. Credem cu tărie în cooperare în ceea ce privește politica uh, externă comună, care uh, face parte de, din um, politica externă și de securitate comună, care este foarte importantă pentru noi și mai ales pentru conservatorii polonezi și cehi dar noi preferăm cooperare interguvernamentală, aceasta ar fi calea de urmat pentru noi, iar temeiul juridic uh, actual, articolul 194, uh, regulile pieței comune și competiției, dar nu cred că ar trebui să avem uh, un nou tratat uh, gen CECO pentru a-l expira pe cel care a expirat acum. Uh, Marea Britanie cred că va respinge orice nou tratat european prin referendum la ora actuală. Aceasta este poziția noastră. Deci nu văd cum ar putea să fie de acord Marea Britanie. Cooperarea sporită ar putea să fie o alternativă acceptabilă dacă nouă sau mai multe state doresc să, aprofund, să aprofundeze acest domeniu. Uh, această agenție a organismelor de reglementare este una cu care nu suntem de acord. Bineînțeles, cooperarea la nivelul uh, autorităților de reglementare naționale este de dorit și uh, Ehm, în ceea ce privește chestiunea fiscală, aceasta iarăși eh, este întâmplată cu critică din partea noastră, dar bineînțeles cooperare în ceea ce privește depozitarea și nu numai se poate realiza, bineînțeles, eh, la nivel eh, de voluntariat între statele membre ale Uniunii Europene. Cred că Comisia ar trebui să sprijine astfel de inițiative. În ceea ce privește mixul energetic și faptul dacă și întrebarea dacă dorim să o luăm pe calea nucleară, Aici statele membre trebuie să hotărască la nivel național. Deja cred că statele membre se vor strădui să-și atingă obiectivele de la Kyoto și faptul că acum am ajuns la un obiectiv... Ă, vorbitorul este întrerupt de domnul președinte, dar continuă. Voiam să spun că la sfârșitul ă, prezentării ați vorbit de EMU ca viitor uh, am citit ieri în The Telegraph faptul că zona euro se va prăbuși în următorii cinci ani, deci nu cred că este un model foarte potrivit deocamdată în ceea ce privește o comunitate energetică. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul președinte, ați avut uh, o intervenție foarte interesantă, dar nu avem mult timp la dispoziție. Are acum uh, cuvântul colegul nostru din România, domnul Leșe. Mulțumesc, domnule președinte Uh, eu m a referi mai mult la dezvoltarea producerii energiei electrice din surse regenerabile și aș vrea să subliniez uh, un aspect pe care l a atins doamna hencher cu privire la diversitatea zonelor climatice din țările membre ale uniunii europene. Uh, din punct de vedere politic avem nevoie de un tratat european în domeniul energiei care să creeze cadrul legislativ i financiar de interconectare din punct de vedere tehnic a reelelor energetice pentru eliminarea monopolului i evitarea situaiilor precum criza gazelor. după cum bine tii din punct de vedere tehnic pentru orice sursă de energie este nevoie de o rezervă la cantitatea de energie produsă. această rezervă se poate realiza de multe ori între două state Uh, după cum doamna Encer a dat exemplu cu Spania, unde este mult soare și energia solară merge foarte bine, în nordul Europei energia eoliană, cele două se pot rezerva reciproc. Pentru acest lucru e nevoie de comunitate energetică, de o piață energetică europeană și cadrul legislativ necesar pentru crearea infrastructurii energetice la nivel de Uniune Europeană iar uh, pentru a face primul pas în vederea reducerii emisiilor fonice mă opresc aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Claude Turmes din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu provocări enorme. Între reducerea gazelor cu efect de seră între 85 și 95% până în 2050 înseamnă reconstruirea completă a infrastructurii, nu doar în domeniul uh, producerii energiei, ci și în domeniul clădirilor și transporturilor. Să nu uităm petrolul. Când când cei din Statele Unite de la apărare încep să-și facă griji în legătură cu faptul că deja în 2050 petrolul nu va mai fi suficient, trebuie să ne, asigur, trebuie să ne închipuim că ei au acces la informații pe care noi nu le avem. De aceea trebuie să dăm prioritate acestei politici europene a energiei. Aș avea trei întrebări uh, autorilor acestui studiu interesant. În primul rând, avem o ierarhie clară spunem trebuie să folosim mai puțin, să refolosim, să reciclăm și să folosim bunuri cât mai riscante. Deci în studiul dumneavoastră n-am putut să înțeleg exact care este ierarhia. Um, poate eficiența energetică este cea mai importantă? În al doilea rând, în legătură cu rețelele. Mi-aduc aminte când uh, Parlamentul a negociat Um, crearea noii autorități europene a energiei am dorit mai mult, dar cazul Meroni ne-a blocat. Aș dori să îmi spuneți dacă acest tratat ar putea să permită depășirea acestor uh, limite juridice. Ne puteți da mai multe idei de asemenea legătură cu ideile dumneavoastră, legătură cu acordurile pentru achizițiile de gaze. Este o idee interesantă pentru că noi europenii uh, Eh, din păcate, ne reduce marja de manevră în comparație cu țări ca Rusia, de exemplu. Dacă în fiecare zi alt eh, stat membru bate la ușa Gazpromului și a domnului Putin, poate ar fi mai bine eh, să batem la ușă toți împreună, odată. Ați putea să ne dați detalii în legătură cu această idee? Mulțumesc! Vă mulțumim! Are cuvântul acum doamna sau domnul uh, Rainer Wittmann din Austria. Stimate domnule președinte, stimați colegi, aprovizionarea cu energie a Europei ar trebui să fie durabilă, sigură și să fie la îndemâna cetățenilor europeni. Și dacă avem o securitate energetică, atunci suntem mai puternici în Europa. Eu cred că se vorbește foarte mult despre Europa cetățenilor, dar în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, această dimensiune a cetățenilor mi se pare că e lăsată deoparte. Gândiți-vă la uh, energia atomică. 3% din uh, aprovizionarea cu energie este pe baza energiei atomice și cetățenii au dreptul și la energie din astfel de surse. Și știu că sunt multe state care, sunt, uh, care depind foarte mult de energia uh, nucleară. Uh, problema este că și energia nucleară este o energie periculoasă datorită deșeurilor de uraniu care rămân. Și de aceea cred că nu ar trebui să rămânem în continuare în Europa um, cantonați și în uh, utilizarea acestui tip de energie. Noi, în uh, Austria, uh, nu ne dorim astfel de energie. Se plătesc uh, uh, foarte mulți bani, plătim foarte mulți bani la nivel european pentru energie atomică, noi fiind în Austria un stat fără energie atomică. Problema este că uh, nu trebuie să rămânem cu energia uh, nucleară, ci trebuie să punem accentul tot mai puternic pe energiile regenerabile și vreau să întreb de ce statele care nu beneficiază de energie nucleară trebuie să plătească pentru ea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ultimul vorbitor va fi Antonio Correa de Campos. Parlament, uh, în Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând uh, vreau să-i felicit pe colegii de la celelalte parlamente naționale și pe oratori, pe invitații dumneavoastră care ne-au uh, făcut o prezentare foarte interesantă a raportului foarte interesant pe care îl cunoaștem. Crearea comunității energetice, care este propunerea acestui raport, depinde foarte mult de situația actuală, de situația actuală din fiecare stat membru. Iar aceste situații se caracterizează de, prin diferențe geografice foarte importante, dependențe externe diverse, um, obișnuințe de consum uh, național diferite, prețuri și diferențe la nivelul pieței energetice precum și strategii naționale. Unele țări au strate- o strategie bazată pe independență, alt, ale o strategie de coordonare, altele o strategie de tip satelit. S-a făcut uh, comparația cu CECO în cadrul discuției de astăzi, dar în cadrul CECO exista o apropiere geografică între statele producătoare, exista o egalitate tehnologică, exista un vârf tehnologic și uh, Um, și uh, anumite puteri energetice care făceau presiuni în ceea ce privește crearea acestei instituții. Acum um, lucrurile diferă. Strategia prezentată este interesantă din uh, două motive. În primul rând pentru că este una flexibilă care se bazează pe termen scurt și pe termen mediu și pentru că are un potențial de a fi uh, acceptată de toată lumea. Dar există aici unele riscuri și principalele uh, reprezintă aceste clustere geografice de interese, diversele nivele de autonomie energetică a uh, acestor clustere sau uh, țări și interesele regionale. Iar eu doresc să adresez o întrebare. Cum putem să creăm o masă critică într-o viitoare comunitate energetice care să o transforme încet de, dintr-o comunitate pe bază de voluntariat într-o soluție pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Aș dori să îi uh, rog pe invitații noștri să răspundă la aceste comentarii. Nu o să fie ușor să răspundem la toate întrebările și observațiile făcute. Aș uh, dori să fac câteva remarce generale, după care colega mea vă va răspunde la unele chestiuni uh, exacte, specifice, cum ar fi cea adresată de domnul Turmes. În ceea ce privește CECO, noi nu am spus în raport că situația actuală este mai rea decât uh, cea existentă în momentul în care a apărut CECO. Noi voiam să spun că instrumentele juridice pe care le au statele membre la dispoziție în tratatul CECO erau mult mai ample decât cele pe care le avem la dispoziție la ora actuală. În al doilea rând, suflă acest vânt al crizei și avem uh, probleme energetice din acest motiv, dar există și un element pozitiv care ar trebui subliniat în tot acest context, faptul că dacă vom uh, avea um, vom registra progres în ceea ce privește înființarea unei comunități energetice, atunci Europa va, veni, va deveni un vârf de lance în ceea ce privește domeniul energetic și iată aici un fel de revoluție industrială. Uh, Acestea fiind spuse cu titlu introductiv, aș dori să fac câteva observații. În primul rând, s-a vorbit despre o rezistență privind uh, un nou tratat. Bineînțeles, avem deja la dispoziție tratatul de la Lisabona și, din câte am înțeles eu, tratatul de la Lisabona a apărut uh, fiindcă există și uh, prevedere energetice și pentru a le aplica e nevoie de voință politică așa cum ați spus dumneavoastră. Dar uh, aceasta nu se ivește prea des. Uh, există diferențe de la un sat la altul. Iată de ce am propus acest mic tratat pe model Schengen care să permită grupurilor să înregistreze progres. Inițiativa Baltică, de pildă, există deja, iar aici statele baltice uh, înregistrează progres, ceea ce nu uh, împiedică Polonia sau uh, fostele țări Visegrad să urmeze acest model și să progreseze împreună către acest scop comun uh, al unei cooperări sporite în conformitate cu tratatul de la Lisabona. S-a vorbit despre cine va câștiga și cine va pierde. Cred că dacă acest model se bazează pe voluntariat între statele membre, Toată lumea va avea de câștigat, nu va pierde nimeni în măsura în care cooperarea se bazează pe, pe dorința de, de participare a statelor membre. În al treilea rând, dependența energetică a Europei. Nu pretind că sunt expert uh, aici, noi nu suntem decât juriști, dar uh, dacă putem uh, duce la bun sfârșit acest proiect al unei revoluții industriale, dacă vom avea uh, o politică europeană bazată pe cercetare și pe o economie nepoluantă, putem să fim uh, independenți. Dacă, mm, dacă ne luăm după studiile publicate, în ceea ce privește energia regenerabilă, vom putea să fim autosuficienți. Deci haideți să încercăm să atingem acest obiectiv. În al patrulea și ultimul rând, din cele spuse, am înțeles că o comunitate energetică bazată pe o rețea comună este un pariu sigur, un safe bet. Nu există un revers dacă ne conectăm toate rețelele, dacă le, punem, le aducem la oaltă și creăm o adevărată solidaritate. Cred deci că un tratat bazat pe modelul Schengen, care să uh, aibă ca scop o integrare a rețelelor și care să meargă în direcția propusă de comisie, ar putea să fie o